și trecem la vot. Aș dori să vă informez că explicarea voturilor legate de aceste rezoluții vor avea, uh, va avea loc la următoarea sesiune plenară. Deci nu, vom, nu va exista posibilitatea de a explica voturile astăzi. Trecem la proiectul comun de rezoluție din partea PP, SND, ALDE și VERS și uh, votăm în primul rând alin- aliniatul 1, amendamentul 7, 17. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge pun la vot amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a, trebuie să verificăm. S-a deschis votul electronic. Am abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 15. Acum vot cu vot prin apel uh, nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 2, amendamentul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Am votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot acum amendamentul 28 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abținări. Se respinge a doua parte. Cine este pentru? Împotriva? Abținări. Se respinge de asemenea. Supun la vot acum amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva? cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea, s-a închis votul. Der Antrag ist abgelehnt. S-a respins. Aș, supun la vot acum textul original în trei părți. Primele două părți nu sunt cu vot a, a, a, nominal. Cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. A doua parte. Împotrivă, Abțineri se adoptă. A treia parte. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Am ala abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. Ajungem acum la liniatul 3, amendamentul 19. Cine stă pentru? Împotriva.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 Amendamentul 7, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Alineatul 7, amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Textul original acum, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. După alineatul 7, amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Am ajuns la linia 9, amendamentul 8. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, respins de asemenea. Amendamentul 31. Acum cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. Textul original acum, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. După alineatul 9, amendamentul 23 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Fusese clar respins, însă putem să verificăm. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Am ajuns la liniatul 10, amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Textul original acum, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 11, amendamentul 32. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Textul original. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Textul original al alineatului 12. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Textul original, alineatul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Am ajuns la amendamentul 16. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Alineatul 13, amendamentul 33. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 9 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. Și amendamentul 25, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Wir kommen nun zum Supun la vot acum amendamentul 10. Aici există o propunere de amendament oral din partea domnului Messerschmidt. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele ECR aș dori să propun un amendament oral care transformă acest amendament astfel încât a doua parte va fi uh, eliminată. Astfel încât cuvintele uh, ostilitatea față de cei care uh, doresc să organizeze referendum, referendumul privind Uniunii europeană va fi eliminată și vom uh, vota doar uh, cerem demisia uh, președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker. Punct. Există obiecții? Vă rog să vă ridicați dacă este cazul. 40 Este nevoie de 40 de eurodeputați și a fost evident că s-au ridicat mai mulți colegi. Deci acest amendament oral uh, nu este acceptabil, deci votăm amendamentul în forma sa inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Îmi cer, îmi cer scuze. Uh, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Am al abgestimmt? A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins cu... Respins la mustață. Cum nun zum enunț. Amendamentele 1 și 3 acum. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, verificăm. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 34. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. S-a deschis votul, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc pentru ajutor. Ajungem acum la întreaga rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, rezoluția a fost adoptată. Das Protokoll dieser Sitzung, meine Damen und Herren, Procesul verbal al acestei uh, reuniuni, domnilor și domnilor, va fi prezentat Parlamentului la începutul viitoarei sesiuni plenare și dacă nu se exprimă obiecții, voi transmite rezoluția adoptată în această sesiune forurilor uh, competente. Uh, sesiunea Parlamentului European se suspendă.